Guten Morgen. Bonjour, good morning everybody. It's so cold, I don't want to wait. Bună dimineața. O să începem cu votul. Am auzit că există o grevă. Nu știu, a celor care sunt, uh, uh, care răspund de încălzirea clădirii și de cafele în spate, undeva în afara acestei uh, săli. A, puteți să luați cafea. O să începem cu votul. Directivei privind serviciile audiovizuale. Avem raportul domnului Boris și cred că ar trebui să spuneți uh, câteva vorbe înainte de a începe votul propriu-zis. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Este într-adevăr o directivă foarte importantă și o revizuim uh, la trei ani după funcționarea sa, protejează piața uh, consumatorului și în special pe tineri uh, împotriva publicității excesive și de asemenea deschide o, un spațiu al libertății în cadrul mass media. Cred că directiva funcționează foarte bine și aș dori să mulțumesc tot, tuturor raportorilor din umbră, polit, grupurilor politice pentru excelenta cooperare. Vreau să-i mulțumesc lui Stefanie Biasoli, Lucașa Beneașcec pentru munca lor uh, asiduă. Cred că votul va fi încununat uh, de succes. Mai avem uh, și trei ani în fața noastră în care vom vedea cum funcționează directiva și vom uh, opera și alte schimbări. Directiva poate să fie evaluată ca una bună și cred că mass media din Europa trebuie să fie uh, reglementată. Directiva este în esență pozitivă. Președinta, mulțumesc. O să vă rog să ridicați uh, mâna ca să pot să vă văd. Uh, e destul de greu să văd pe toată lumea ridicând mâna. Dacă nu, o să votăm electronic pentru că alminter va fi foarte greu. Să începem cu amendamentul 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 33. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 54 pentru, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 55. S-a deschis votul la 55. Votul s-a închis. Nu am cartela de vot. Votul s-a închis. Nu funcționează nimic bine astăzi. 18 la 11. Sunteți pentru sau împotrivă? Deci, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 67. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Șapte la 12. 8 la 12. Respins. Votați pentru. Atunci 8 la 13. 68 69 pentru împotriva abțineri respins. 84 pentru împotriva abțineri respins. 71 pentru împotriva. Să încercăm din nou pentru la 71 pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. La 71. Votul s-a închis. 17 la 7, deci este adoptat. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 82 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 88 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 88. S-a închis votul. paisprezece la zece. 15 la 10. Adoptat. 89 pentru, împotrivă, adoptat. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 nu, 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 și libe 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 106 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 112 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. S-a deschis votul pentru 116. S-a închis votul. 10 la 15, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 în două părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 123 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 124 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 125 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 126 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul la 10. S-a închis votul? La, la 11, spune președinta. 11 este votat. 21 pentru. 12 pentru, împotriva, abține, respins. 13 pentru, împotriva, abține respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 24. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Șapte la 16. Doamna Hannibal, votați pentru? Deci 8 la 16, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Sugestia 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. IMCO IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm sugestia 2 IMCO. S-a deschis votul, s-a închis votul. Nouă la 14, deci respins.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 Trecem acum la Libe. Libe 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Putem să le luăm pe următoarele de la 7 la 11 în bloc? nu? Deci 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13. Deci, vot electronic pentru 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 10, respins paisprezece pentru împotrivă abțineri respins, 15 pentru împotrivă abțineri adoptat, 16 pentru împotrivă abțineri adoptat, 17 pentru împotrivă abțineri adoptat. Votul final cu cartela electronică. Vot electronic. Cine nu are cartelă? Puteți să faceți să votați cu Mastercard-ul, nu e nicio problemă. Deci s-a deschis votul. Votul s-a închis. Douăzeci plus votul doamnei Hannibal. Deci 21 la 3, ceea ce înseamnă liberalii. Vă mulțumesc foarte mult. Boris, felicitări. Liberalii trebuie să arate că sunt aproape de pirați. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la domnul Lockhart. Seven. Okay. So, this, uh, Mr. Lockhart, do you have to say? Did you disappear? No. Okay. Uh, did... Domnule Lockhart, aveți ceva de spus? Nu? Foarte bine. Atunci începem cu votul. Oare putem să luăm împreună cele de la 1 la 5? Bun. Împreună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 împotrivă, abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, votul s-a deschis. Se vote is closed. Votul s-a închis. 20, and by it's over. 22. Bun, 22 de voturi pentru, un vot împotrivă. Mulțumim foarte mult. Martin, a fost o muncă foarte grea, știm. Mulțumim foarte mult. E vorba de mulți bani aici. Iar acum ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt on behalf este raportul lui Marie Therese Sanchez Schmidt, promovarea sectoarelor culturale și creative din UE ca surse de creștere economică și de locuri de muncă. Ieri am avut o reuniune a coordonatorilor și încă o dată am vorbit despre sectorul creativ și cultural. Ieri, noul director de la Departamentul pentru Cultură m-a avertizat că s-ar putea ca titlul Creative Europe, Europa Creativă uh, a programului să nu poată fi folosit pentru că în Franța titlul uh, Europe uh, Creativ deja există, există deja o asociație care poartă acest nume în Franța și dacă se insistă că acesta este numele acestei asociații, atunci noi ar trebui să plătim pentru a folosi această denumire, dar nu vom plăti. Prin urmare, ne-am hotărât să găsim un alt nume. Prin urmare, haideți să reflectăm puțin la alte posibilități de a da un nume acestui program. Oricum, nu mulți au fost încântați de denumirea găsită și așa. Trecem acum la acest raport din propria inițiativă al Marie Terez. Ieri am uh, avut oricum audiere în legătură cu acest uh, subiect, deci, Marie, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, Doris, pentru că îmi permit să iau cuvântul astăzi în cadrul acestui prim schimb de opinii în legătură cu promovarea sectoarelor culturale și creative. E adevărat că termenul variază în funcție de abordarea pe care o avem. Însă esențial este obiectivul nostru și anume să favorizăm creșterea și ocuparea în Uniunea Europeană prin intermediul acestor sectoare care țin de cultură și creație. Vă reamintesc faptul că în octombrie anul trecut Comisia a publicat o comunicare în legătură cu aceste sectoare culturale și creative și asta în urma cărții verzi din 2010, în legătură cu care noi am votat pe marginea unui raport pe care tot eu l-am elaborat. Reflectăm așadar la măsurile care trebuie luate pentru a impulsiona uh, eliberarea potențială a acestor sectoare. Mi se pare că am ajuns la final pentru că comunicarea Comisiei reia un număr uh, dintre propunerile uh, făcute de noi în acel text. Probabil că nu trebuie să vă spun exact cum stă situația actuală din perspectiva crizei, însă spun că obiectivul nostru este clar și se înscrie în titlul ales pentru acest raport, și anume să favorizăm creșterea și ocuparea. Nu trebuie să reinventăm roata, ci să propunem niște direcții concrete pe care să putem uh, înainta. E clar că există aici foarte multe interese, aceste pro sectoare progresează în ciuda crizei și favorizează coeziunea socială și se integrează în obiectivele strategiei Europa 2020, o creștere durabilă și uh, inclusivă. Haideți să vedem mai întâi care sunt uh, mizele. Obiectivul este dublu și anume să reafirmăm specificitatea acestor sectoare caracterizate printr-o natură duală, pe de o parte culturală, pe de altă parte economică, apoi să insistăm pe uh, ecosistemul cultural care este foarte asemănător oricărui alt sistem uh, economic și generează bogăție. Ca vector uh, de uh, inovație, de acțiuni sociale și de deschidere spre lume, trebuie să menționăm aceste sectoare. Industria se dezvoltă la nivel regional și local, uh, se declanșează concurență în aceste domenii și se ține cont de diversitatea culturală care, face, care este o bogăție a Uniunii Europene. Trebuie să susținem aceste sectoare în fața provocărilor cu care se confruntă astăzi, și anume efectele globalizării, necesitatea de a se adapta la uh, era digitală, apoi uh, mijloacele de finanțare care uh, încă pun probleme din perspectiva accesului. Uh, Aici intervine și o guvernanță locală, regională, europeană. Și aici avem de-a face cu o miză. Din păcate, Comisia nu a mers prea departe în orizontul măsurilor așteptate, prin urmare, raportul nostru chiar ar putea să le fie sursă de inspirație. Și reamintesc câteva uh, cifre care sunt încă fiabile. Ele diferă însă de la un studiu la altul și în, funcție de definiția industriei creative. Un studiu din 2010 demonstrează că industriile creative împreună um, centrale și periferice reprezintă aproximativ 7% din uh, PIB-ul european, 14 milioane de locuri de muncă și 800 uh, de mii de euro cifră de afaceri anuale. Cum putem demonstra că aceste sectoare uh, evoluează în ciuda crizei și de ce să demonstrăm acest lucru? Între 2008 și 2011, ocuparea în sectorul culturii și creației este mult mai rezistentă decât în alte sectoare economice ale Uniunii Europene, însă sunt rate de creștere variabile de la un sector sector la altul. Aceste tendințe uh, sunt uh, interesante pentru noi uh, în măsura în care mai multe sectoare, aceste sectoare angajează mai degrabă tineri față de alte sectoare în sectorul CD-ului și DVD-urilor s-a pierdut foarte mult din cifra de afaceri. Virgin Megastore în Franța, cel puțin, face parte din această tendință. Însă există oricum uh, uh, progrese uh, și în legătură cu relația cu statele în curs de dezvoltare. În anumite cazuri, investiții strategice au fost făcute în aceste sectoare la nivel local și regional și acestea au avut rezultate spectaculoase. Și reamintesc practic aici un subiect pe care îl cunosc foarte, cunoaște foarte bine, festivalurile. Ei bine, organizarea lor generează beneficii economice foarte importante. Um, acesta duce la un efect de pârghie pentru fiecare ban investit. În ceea ce privește dezvoltarea uh, urbană, să spunem, uh, pentru capitalele europene ale Uniunii Europene, care sunt aspectele uh, pozitive pe care le putem obține? Mai întâi, specificitatea pentru economie. Aici există mai puține uh, reacții uh, profunde ale crizei. Asistăm la un ecosistem uh, economic foarte eterogen, vorbim despre actori foarte diversi implicați în aceste sectoare. În fața acestei fragmentări trebuie să favorizăm um, apariția unei identități comune și a unui spațiu de dialog. Pentru asta mă refer mai ales la mijloacele tehnice ale statelor membre și ale Comisiei, trebuie să oferim niște elemente specifice pentru a putea avea o reprezentare statistică mai exactă a acestor sectoare. Asta ne-ar putea permite să analizăm mai bine efectele măsurilor noastre, promovării noastre, uh, în aceste sectoare, în considerare creșterea pe termen uh, lung. Profit de această ocazie pentru a mulțumi coordonatorilor pentru că au acceptat să organizăm o audiere cu experți în legătură cu acest sistem uh, care uh, vorbește de la sine pentru aceste uh, cifre. Apoi câteva cuvinte în legătură cu competitivitatea acestui sector. Aceste sectoare uh, oferă practic o dimensiune a Europei creative și culturale, favorizează noi modele de întreprinderi și toți actorii sunt în măsură să aducă un plus de valoare la produse și la uh, procese. Uh, care pot fi identificate ca fiind excelente uh, produse europene uh, care se regăsesc pe piața internațională. Oricum, uh, se intervine și din perspectiva patrimoniului european și se relansează dialogul intercultural asta în conformitate cu angajamentele internaționale care apar în uh, scrise ca atare în Convenția UNESCO pentru diversitate culturală. Haideți să dăm și un exemplu. Exemplul capitalelor europene ale culturii, care sunt exemple de mare valoare, care promovează diversitatea și bogăția culturilor europene. Există apoi uh, inițiativa privind eticheta patrimoniului european, Astfel uh, ne vom putea, uh, vom putea să cucerim cât mai mulți cetățeni. Pe de altă parte, există și uh, gradul de calitate excepțională a culturii europene. Industriile de lux reprezintă sectoare care uh, oferă locuri de muncă pentru artizani. Aceste mărci sunt uh, simbolul excelenței la nivel mondial. Și, bineînțeles, uh, acestea sunt uh, îndrăzneli creatoare. Care sunt obstacolele, care sunt mizele cu care se confruntă aceste sectoare? Uh, pentru început, uh, este vorba de noile modalități de difuzare. Este vorba despre noile tehnologii și despre uh, radiodifuziune digitală, pirateria sau contrafacerea. Acestea sunt uh, probleme importante și atunci cum să protejăm operele prin uh, mecanisme simple și eficiente? Lipsa de finanțare este o altă problemă cronică a sectoarelor culturale și educative și asta din cauza nivelului ridicat de riscuri. Fragmentarea dezvoltarea pieței interne este o altă problemă, lipsa de transversalitate și lipsa de sinergii și noile comportamente ale consumatorilor. Care sunt căile pentru a ieși din această situație? Și ajung aici la propunerile care trebuie făcute. Care sunt domeniile în care trebuie și poate să intervină Europa pentru a optimiza potențialul acestor sectoare pentru a uh, crește efectul de multiplicare, inovația și iar inovația. Noile tehnologii, aplicațiile inovatoare, noile posibilități digitale, multilingvismul, de exemplu, toate acestea sunt uh, uh, soluții importante. Subtitrarea, dublarea sunt alte mijloace importante. Pe de altă parte, uh, promovarea potențialului diferitelor profesii și diferitelor meserii și întărirea relațiilor la nivel local și regi- regional, dar și național. Și se poate face acest lucru și prin formarea tinerilor și celor mai puțin tineri în ceea ce privește excelența trebuie să promovăm uh, schimbul uh, în cadrul unor platforme între companii și uh, instituțiile de învățământ. Reglementările în materie de drepturi de autor sunt la fel de importante. În ceea ce privește politica de concurență, drepturile de proprietate intelectuale, și drepturile de muncă, toate acestea sunt uh, lucruri importante. O altă întrebare este cum să, că ne adaptăm la noile evoluții tehnico-economice prin instituirea unor măsuri adecvate pentru aceste sectoare. Dezvoltarea competențelor, promovarea uh, noilor sectoare, accesul pe piața internațională, întărirea uh, punților între diferite sectoare sensibilizarea investitorilor, a factorilor de decizie este o altă prioritate pentru a le crește gradul de conștientizare cu privire la importanța acestor sectoare. În fine, Uh, am uh, spus și mai înainte că fondurile structurale trebuie și pot să fie mobilizate pentru a susține industriile creative și culturale. Politica europeană se bazează pe un buget de aproximativ un miliard de euro, iar um, um, industriile creatoare beneficiază de investiții de 400 de miliarde de euro. Oricum ar fi, trebuie să promovăm schimbul de bune practici uh, și să ținem cont și de fiscalitatea acestor sectoare. Trebuie să existe și alte stimulente cum ar fi reducerea impozitelor pentru bunurile culturale sau conservarea sistemelor de ajutoare naționale, un subiect de mare actualitate. Insist că Uniunea Europeană trebuie să găsească o cale de mijloc între exigențele normative europene în ceea ce privește concurența, ajutorul de stat și accesul pentru toți, pe de o parte, și potențialul economic care nu trebuie să fie distrus din cauza normelor banul public trebuie să fie cheltuit uh, eficient și uh, trebuie să vedem cum sunt cheltuiți banii europeni pentru a putea promova creșterea. Timpul ne presează din cauza concurenței la nivel mondial. Mulțumesc! Mulțumesc, Marie Terez. Santiago Fisas, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, Marie Terez. Cred că ai uh, elaborat un raport complet și în același timp interesant. Aș dori să revin asupra câtorva elemente. Ai vorbit despre importanța statisticilor. Cred că trebuie să le dovedim guvernelor, regiunilor, autorităților noastre de la nivel local că fiecare euro investit în cultură se multiplică în sensul că există un efect multiplicator. De exemplu, un efect multiplicator în ceea ce privește turismul atunci când se organizează festivaluri. Văd că se intenționează reducerea uh, fondurilor pentru festivaluri, deși aceste festivaluri atrag nu doar public local, cât și public din străinătate sau public care provine din alte regiuni ale țării. Așadar, investițiile în aceste festivaluri se multiplică practic și în alte sectoare. Cred că există un uh, factor de multiplicare de 5 în ceea ce privește turismul, cazarea și altele. Cred așadar că este foarte important uh, să le putem uh, dovedi politicienilor care se ocupă de cultură, dar mai ales celor care se ocupă de aspectele financiare, că există acest efect multiplicator Uh, și în cazul patrimoniului. Cred că acesta este unul dintre aturile cele mai importante pe care le avem în Europa. Și atunci uh, trebuie să știm cum să abordăm corect problema. Aș mai vrea să menționez un lucru. Nu știu dacă va fi posibil, dar ar fi uh, important să avem o legislație privind mecenatul, așa cum există și în Statele Unite. Astfel, companiile vor putea să investească în cultură uh, și ar avea și un interes uh, să investească în cultură. Fără mecanisme de mecenat, acest lucru ar fi dificil. Apoi, uh, în uh, Spania, avem un procent care se alocă pentru cultură. Din toate lucrările care se realizează la nivel um, local, regional, 1% este alocat pentru cultură. Bine, nu este vorba despre cheltuieli curente, ci despre investiții în cultură. Poate am putea să propunem ceva asemănător la nivel european la nivel european uh, se fac investiții foarte importante, iar dacă 1% din aceste sume ar putea fi alocate pentru cultură, ar fi deja un lucru foarte bun. Este o propunere pe care am putea încerca să o lansăm, pentru că este o idee inovatoare. Poate că unii se vor opune. Dar deocamdată atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc, Helga! Aș vrea să, vă, să fac două observații în urma întâlnirilor recente pe care le-am avut uh, săptămâna aceasta. Am discutat cu societățile colective, iar uh, propunerea Comisiei de a reforma societățile colective va fi preocuparea noastră în următoarele săptămâni în această comisie. Iar ieri a avut, ieri și alaltă ieri a avut loc o conferință a creatorilor aici la Bruxelles. un domn din Olanda spunea că din cauza revoluției digitale și din cauza noilor posibilități de distribuție, Uh, facilitate de tehnologiile digitale, industria conținutului sau industriile creatoare sunt comparate uh, doar cu niște canale de uh, transmitere a conținutului. Dacă avem această abordare, nu putem să promovăm valoarea culturii toate posibilitățile de distribuție depind însă de conținut, pentru că fără conținut uh, nu poți să faci mare lucru. Apoi vă spuneam de conferința creatorilor. Cred că ar trebui să facem legătura și cu raportul uh, tău, Marie Terez se pune întrebarea următoare. Dacă vrei să investești mai mult în cultură, atunci uh, trebuie să, ca uh, creatorii să aibă o poziție de negociere mai bună în raport cu producătorii și uh, alte părți uh, care încheie contracte cu ei. O propunere ar fi reformarea legii contractelor, astfel încât creatorii să aibă o poziție mai bună în raport cu producătorii. Uh, am putea să legăm această idee de acest raport, pentru că face parte din uh, strategia de îmbunătățire a situației și de a oferi o remunerație corectă pentru artiști. It's very interesting. Da, foarte interesant, spune președinta. Dorește cineva să mai ia cuvântul, Martin? Mulțumesc. Aș vrea să subliniez și eu ceea ce a spus Helga. Uh, ea are dreptate. Cred că în sală suntem cu toții de acord că e vorba de o idee excelentă, vorba de promovarea sectorului culturii și pe baza documentelor uh, date de comisie vedem că această idee este larg împărtășită. Cum să cum putem să ajutăm cultura, care este modalitatea cea mai eficientă. În primul rând, trebuie să-i convingem pe ceilalți uh, eurodeputați, pentru că nu e suficient să fim noi aici la Comisia Cultură de acord dacă ceilalți nu sunt de acord. Trebuie să îi convingem pe ceilalți. Apoi este important nu numai pentru artiști, asta este Uh, dimensiunea esențială. Este important pentru creștere și pentru locuri de muncă în Europa. Investițiile în cultură sunt uh, uh, investiții care vor da roadă. Creșterea și locurile de muncă. Grație acestui raport trebuie să ne punem întrebarea cum putem să ajutăm acest sector al culturii? Cred că trebuie să găsim uh, idei astfel încât uh, să avem într-adevăr o valoare adăugată europeană. Este o temă care ne preocupă pe toți în momentul de față. Ceea ce lipsește este sensul de responsabilitate al sectorului uh, însuși, cultura. Care poate să fie contribuția acestui sector? Poate că și acest sector trebuie să uh, elaboreze o strategie pentru o valoare adăugată europeană. europeană. Președinta, mulțumesc. Altcineva? Nu, doamna Nigel. E aici? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Din partea Comisiei aș dori să îi mulțumesc raportoare, să mulțumesc Comisiei Cultură pentru munca pe acest dosar. Pe lângă valorile interesante ale culturii pe care le cunoaștem cu toții, cred că există o cheie pentru a putea aprofunda această temă. Cum putem să ajutăm sectorul creativ? al culturii. Aș vrea să subliniez uh, importanța unei politici bazate pe dovezi. Vrem să facem statele membre mai conștiente de această problemă. De aceea, concluziile Consiliului din noiembrie anul trecut au uh, evidențiat uh, necesitatea unor date statistice de mai bună calitate privind cultura și mai ales sectoarele creative din cultură. S-a făcut mult uh, la nivelul Comisiei și a Eurostatului. Eurostatul a lansat recent un uh, studiu privind uh, ocuparea în cultură și sectoarele creative, așa încât sperăm că până anul viitor vom da date fiabile în ceea ce privește gradul de ocupare în sector. conturile naționale uh, privind cultura. Există o serie de state membre care uh, au uh, conturi satelit privind cultura și sperăm că alte state le vor urma exemplu. În ceea ce privește guvernanța, considerăm guvernanța este chestiunea cheie pentru comunicarea care a fost publicată în luna septembrie. Și Exact acest lucru încercăm să arătăm statelor membre, regiunilor uh, și uh, orașelor după publicarea comunicării. Această idee de strategii transversale la nivel local, regional și național, ceea ce este o cheie pentru uh, crearea de ocazii cheie pentru uh, progresul sectoarelor creative. Al treilea punct pe care doresc să îl subliniez este faptul că recent Comisia a lansat uh, un uh, proiect pilot inițiat de Parlament și vrem să mulțumim pe această cale Parlamentului pentru acest lucru, economia cu, uh, diversității culturale. Ideea este de a găsi idei inovatoare care să lege creativitatea și uh, comunicarea uh, uh, și tehnologia. Este un punct important al acestui studiu. Vă mulțumesc. Mulțumesc spune raportoarea. Mulțumesc pentru toate aceste contribuții. În afară de ideile pe care le-am prezentat, ceea ce a spus dumneavoastră este foarte important. Comisia vorbește de o conștientizare, de sensibilitare mai degrabă aș fi uh, în favoarea celor spuse de Morten. Uh, trebuie să convingem în legătură cu creativitatea sectoarelor culturale și uh, în mediul finanțelor, nu numai la nivelul bugetului, dar e important bugetul care este acordat culturii, chiar dacă și prin intermediul altor fonduri putem să beneficiem de susținere pentru, pentru cercetare, inovare și fonduri structurale. Trebuie să favorizăm toate mijloacele prin care se, poate, se poate promova sectorul uh, creativ-cultural. Valoarea adăugată există, trebuie doar să punem degetul pe ea, să arătăm că există și că are un potențial uriaș. Ideea contribuției în afara culturii este de asemenea foarte importantă. Ce este cultura? Dezvoltarea sectoarelor uh, creativ și cultural, în afară de un aport cultural pentru uh, cetățeni. Știți că citez deseori educația artistică și culturală, însă tot ceea ce permite accesul la cultură a accesului european, toate acestea trebuie susținute, însă în afară de asta există o dinamică economică europeană și amintesc că vorbim de excepții culturale pentru că uh, are această natură duală, economică și culturală în același timp. Sunt uh, bucuroasă că Eurostatul a comandat un studiu în ceea ce privește ocuparea în sectorul uh, creativ și cultural. Asta ne va furniza argumente pentru a convinge în legătură cu importanța acestui sector și uh, cu aportul acestuia la economia europeană și în restul lumii și insist încă o dată și ați făcut-o și dumneavoastră asupra importanței de a ne regăsi la toate nivelurile, local, regional și național, pentru a convinge că trebuie să susținem acest sector creativ și cultural. În acest moment, în uh, Comisia de Dezvoltare Regională ne uh, studiem, analizăm regulamentul Uh, și fondurile trebuie să fie accesibile pentru orice proiect cultural, proiect cultural în sensul larg al cuvântului, inclusiv pentru că acesta este obiectivul fondurilor structurale pentru a susține competitivitatea prin întreprinderile care acționează în domeniu. Vă amintesc că pe lângă marile întreprinderi, uh, știu, uh, casele, editurile mari, cinematografele, există întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi care foarte mici care își aduc o contribuție la economia europeană. Deci, în curând vom organiza o audiere pe această temă. În ceea ce privește creativitate, legătura creativitate și etică, acest lucru îmi place foarte mult pentru că uh, industria creativă și culturală pot să-și aducă aportul mai ales în domenii cum ar fi mediul și dezvoltarea durabilă, economia durabilă. Sunt lucruri pe care astăzi poate că nu le închipuim, însă există deja demersuri făcute de unele întreprinderi în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc. Cred că aceste legături uh, clare între sectoare sunt importante. Noi, coordonatorii, am hotărât că vom organiza o uh, audieră ceea ce înseamnă că faza de raportare va fi în uh, toamnă. Vom avea un proiect de raport în iunie în loc de aprilie și vom vedea ce putem să auzim la audiere. Deci vom vota uh, în septembrie. Am uh, încheiat ordinea de zi pentru azi. Pentru că Punctul 10, statutul Fundației Europene nu poate fi abordat acum. Uh, doamna Hirsch este în altă comisie acum, așa încât uh, trebuie să amânăm până la următoarea întâlnire. Nu-mi place să procedăm așa. Este o chestiune foarte importantă pentru că uh, Uh, Fundația Europeană va face foarte mult pentru cultură, pentru susținerea industriilor culturale și vedem că este oarecum uh, o chestiune uh, conexă. Ieri coordonatorii au luat niște decizii importante. La diverse nu avem chestiuni la diverse. Ne întâlnim pe 20 martie din nou Uh, o întâlnire de o zi a acestei comisii, dimineață și după amiază. Interpreții trebuie să rămână, avem nevoie de ei pentru întâlnirea pe care o vom avea acum. Dacă nu sunteți raportori pentru cetățenii europeni, puteți să plecați acum. Trecem la programul Cetățenia Europeană. Ich bin, glaube ich, Schatten für mich, gell?